observații? Nu sunt observații, deci considerăm procesul verbal ca fiind adoptat. Doresc să vă informez că de la suspendarea sesiunii plenare a Parlamentului de pe 18 aprilie, președintele împreună cu președintele Consiliului au semnat 47 acte legislative adoptate conform procedurii legislative ordinare conform articolului 78 din regulamentul uh, de procedură. Titlurile detaliate ale acestor acte legislative vor fi publicate în procesul verbal al acestei ședințe plenare. Și acum, pe ordinea de zi, avem alegerea vicepreședinților Parlamentului European. Am primit următoarele candidature. Onorevole Ber, onorevole Bizotto, onorevole Castaldo, onorevole Cerasova, onorevole dobrev onorevole hautala onorevole huhtasaari onorevole jrka onorevole karas onorevole kolaja onorevole kopcs onorevole krasnodbski onorevole mcguinness onorevole papadimoulis onorevole silva pereira onorevole wieland. candidații mi-au confirmat că acceptă aceste candidaturi. Și acum începem votarea. Primul tur de scrutin. Vă, vă informez care sunt modalitățile acestuia. Mai întâi, observatorii electorali, care sunt aceiași care au fost observatori și pentru alegerea președintelui, sunt rugați să se deplaseze lângă urne. Sunt toți prezenți? Lipsește cineva? Philips sta arrivando. Domnul Philips sosește. Sunt cu toții prezenți? Allora, non abbiamo segnalazioni di assenze. Nu ho au fost semnalate absențe. Deci trecem mai departe și observatorii vor vota la sfârșitul scrutinului. Numărul candidaților este mai mare decât numărul de locuri de vicepreședinți, așa că procedăm conform articolului 17 aliniatul 1 din regulamentul de procedură. Este vorba de uh, vot secret și vă amintesc care sunt prevederile. Deci, este ales uh, în tur unic, vice, uh, sunt aleși la, în tur unic vicepreședinți, maxim 14 vicepreședinți în ordinea numerică a voturilor primite. Candidații care au primit uh, majoritatea absolută a voturilor exprimate. Dacă numărul candidaților aleși este mai mic decât numărul locurilor de vicepreședinți, va avea loc un al doilea tur de scrutin cu aceleași reguli pentru ocuparea locurilor care nu au fost ocupate în primul tur. Dacă e nevoie de un al treilea tur, atunci o majoritate simplă este suficientă pentru ocuparea posturilor rămase vacante. Uh, dacă uh, e vorba de număr egal de voturi, sunt declarați aleși candidații cei mai în vârstă. Vi se distribuie acum Mm, domnul sau doamna Gheta trebuie să meargă la urna cu literele L, M. Vă rog. E vorba de o solicitare de respectare a regulamentului? Yes, president. 61... Domnule președinte, 61% din deputați sunt noi. Cred că ar trebui să avem ocazia să știm cine sunt acești candidați la posturile de vicepreședinte. Nu știu dacă putem avea o scurtă declarație din partea lor ca să vedem ce doresc să facă și știu care sunt candidații din grupul meu, dar nu-i cunosc pe ceilalți de la celelalte grupuri. Mulțumesc! Mulțumesc! Observația dumneavoastră îmi permite să amintesc că conferința președinților a hotărât că se va permite acest lucru doar candidaților la funcția de președinte, nu și candidaților la funcția de vicepreședinte. Iată de ce nu am putut uh, introduce pe ordinea de zi astfel de prezentări. Solicit acum ușierilor să încheie distribuirea buletinelor de vot și aplicurilor. Sunt 14 uh, posturi de vicepreședinți, așa că fiecare deputat are maximum 14 voturi. Trebuie să votați cel puțin pentru 8 candidați. Dacă nu, buletinul dumneavoastră de vot va fi considerat nul. Bineînțeles, nu puteți depăși pragul de 14. și în acest caz buletinul de vot va fi considerat nul. S-a deschis votul și acum ne oprim, întrerupem până când se va termina votarea. Allora, la Aș vrea să invit pe observatori să treacă la numărarea buletinelor de vot. Ședința se suspendă. Vă vom informa cu sunetul tradițional al clopoțelului când se reia și pe ecrane. Mulțumesc!